bonjour à tous et bienvenue. Bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința noastră după concediul de vară. Începem ședința noastră prin adoptarea ordinii de zi. Mai întâi, totuși, având în vedere decizia adoptată cu ocazia ultimei ședințe a coordonatorilor, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că s-a integrat un uh, nou punct în ordinea noastră de zi. vorba de un schimb de opinii cu Comisia Europeană referitor la accesul la medicamente generice în cadrul viitorului acord de liber schimb între Uniunea Europeană și India. De asemenea, aș dori să fac o observație uh, referitoare la titlul exact al audierii noastre de mâine dimineață. Acest titlu este Educație spre dezvoltare pentru dezvoltare și nu dezvoltare și educație. Aș dori să știu dacă există observații sau comentarii în ceea ce privește proiectul de ordine de zi astfel modificat. Dacă nu, atunci ordinea noastră de zi se adoptă. Punctul 2. Adoptarea procesului verbal din ședința din 12 și 13 iulie 2011. În principiu ați primit cu toți acest uh, proces verbal. Dacă aveți observații, atunci vă rog să le înaintați secretariatului până la finalul ședinței noastre de astăzi, fără de care procesul verbal va fi considerat ca fiind ad- adoptat. Nu am primit întrebări uh, ce, care să fie adresate Comisiei Europene astăzi. Și acum, la punctul comunicări din partea președintei, eu aș avea o comunicare de făcut. Nu putem să începem din nou lucrările noastre fără să evocăm Libia și tragedia care are loc în momentul de față în cornul Africii. În Libia, situația umanitară este în anumite locuri extrem de îngrijorătoare. Foarte multe infrastructuri au fost distruse, mai ales uh, infrastructuri de apă și electricitate și foarte mulți locuitori au fost uh, strămutați sau refugiat la frontierele cu țările învecinate, precum Tunisia și să nu uităm nici victimele luptelor care, uh, neavând nicio vină, pur și simplu au fost la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Iar ce, ceea ce trebuie reconstruit pe termen uh, scurt și mijlociu uh, reprezintă un volum foarte important, iar Comisia Europeană va avea un rol de jucat. Sper că ne va prezenta care sunt proiectele sale în acest sens și ne va explica Uh, ce, care sunt instrumentele pe care le va utiliza pentru a face față acestei crize. Și acum, pentru a discuta despre Cornul Africii, această regiune se confruntă cu o foamete groaznică, cea mai groaznică de o jumătate de secol, aproape 12 milioane de persoane uh, duc lipsă de hrană și de multe ori supraviețuiesc în tabere de refugiați care sunt uh, suprapopulate și e nevoie de o acțiune rapidă a Uniunii și a Comisiei pentru a răspunde la această criză. A existat un astfel de răspuns, au acordat 27,8 milioane de euro în plus de cele 70 de milioane deja consacrate anul, anul acesta um, în această regiune și e nevoie deci de o nouă misiune uh, care a fost desfășurată la fața locului de doamna comisar Georgieva uh, și acum ne putem pune întrebarea care sunt uh, uh, cauzele acestei situații. Seceta, conflictele, faptul că au crescut prețurile la uh, materii prime. Cu siguranță că toate aceste lucruri n-ar fi putut fi evitate, însă au existat semne premergătoare care ar fi trebuit să ne le alerteze. Uh, să nu uităm faptul că pământurile arabile au fost obiect, au făcut obiectul unei exploatări, unei speculații și de aceea a venit momentul să ne concentrăm toată atenția pe această problemă în așa fel încât o astfel de situație să nu se mai poată repeta pe viitor. Mă gândesc, spre exemplu, la crearea unei agenții mondiale de reglementare a piețelor și constituirea unor stocuri suficiente de cereale, așa cum au propus raportorii speciali din partea ONU și care, raport care a fost de altfel votat și de către noi. Mă gândesc, spre exemplu, la un mecanism de solidaritate pe care l-am putea instaura la nivel european. Trebuie să ne gândim la aceste soluții. Acest lucru va reprezenta de altfel o mare parte din munca comisiei noastre anul acesta, uh, mai ales am în vedere audierea din 4 octombrie, consacrată deci siguranței alimentare, un subiect la care țin foarte mult. Deci, aș dori să știu acum dacă din partea Comisiei Europene sunt anumite comunicări de făcut. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamna președinte. Da, are cuvântul acum doamna Catarina Ente Baringen din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, lucrez la Comisia Europeană în uh, Direcția Generală pentru Dezvoltare și Cooperare și este pentru prima dată când am ocazia să vin în Parlamentul European, în Comisia dumneavoastră. Aș dori să amintesc sau să să vă explic care sunt uh, proiectele Comisiei Europene în acest sens. Avem trei comunicări ce vor fi adoptate la finalul lunii octombrie, prima fiind cea mai importantă și se referă la politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Poate vă aduceți aminte faptul că anul trecut Comisia Europeană, pe baza unei cărți verzi, a lansat o consultare publică foarte extinsă, care a implicat foarte mulți parteneri din lumea întreagă despre modul în care am putea să organizăm cooperarea noastră. Și această comunicare se uh, bazează pe uh, ideile ce au fost astfel recoltate și se bazează și pe învățămintele trase din primăvara arabă. N-am să intru acum în detalii, însă aș vrea să vă prezint câteva idei ne dorim să adoptăm o strategie pentru o mai bună concentrare uh, a forțelor, a ajutorului pe anumite sectoare foarte bine țintite. Ne dorim să existe mai mult, o mai mare importanță acordată guvernanței. Ne dorim de asemenea și propunem de altfel introducerea unei abordări uh, de la caz la caz. Ne dorim de asemenea să îmbunătățim uh, strategia comună dintre Uniunea Europeană și statele membre, în așa fel încât să îmbunătățim rezultatele și sistemul de raportare, tocmai pentru ca transparența să oglindească în mod clar toate rezultatele obținute. Pe lângă această comunicare mai există încă două comunicări pe care le pregătim. Una e vorba de o poziție comună care își dorește să sporească eficacitatea ajutorului acordat Această comunicare se va inspira, bineînțeles, din comunicarea principală referitoare la viitorul politicii noastre de dezvoltare. Și, în final, aș dori să vă amintesc faptul că suntem pe cale de a finaliza o comunicare pe tema viitorului sprijinului bugetar pentru uh, aceste țări. E vorba de Uh, mediu, de instrumente, de includerea noilor uh, prevederi ale tratatului de la Lisabona, actualizarea instrumentelor ce pot fi utilizate, în așa fel încât acest instrument să fie unul performant. Ne bazăm pe o experiență extinsă în acest sens și ne bazăm și pe rezultatele consultării publice pe care am lansat-o. Aș dori să amintesc faptul că în momentul de față Comisia de asemenea lucrează pe baza comunicării adoptată pe 28 uh, iunie 2011. Deci lucrează deci și la perspectivele bugetare pe perioada 2014-2020. Vedem care sunt diferitele instrumente utilizate pentru dezvoltare și vom reveni în fața dumneavoastră cu precizări mai uh, uh, extinse, însă aș dori să amintesc că obiectivul principal în această comunicare îl reprezintă acel soclu de 0,7% din Uh, produsul național brut pe care dorim să-l menținem ca fiind procentul utilizat pentru ajutorul oficial pentru dezvoltare. Un alt punct important e vorba de cel de-al 11-a uh, Fond European pentru Dezvoltare care va rămâne în afara bugetului, așa cum s-a dorit. Pregătim de asemenea și zilele uh, consacrate dezvoltării uh, uh ce vor avea loc uh, pe 15-16 decembrie la Varșovia. Și asta în acord și colaborare cu președinția poloneză. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la punctul 6 și punctul 7 al uh, ordinii de zi, politica Uniunii Europene în materie de biomasă și consecințele acestei politici asupra dezvoltării. Vom examina o întrebare cu cerere de răspuns oral și vom examina o propunere de rezoluție. În aprilie 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă care stabilește un cadru comunitar comun pentru promovarea energiei care provine din surse regenerabile. E vorba de directiva 28 pe 2009. Scopul acestui act legislativ este să ajungem în 2020 la un procent de 20% de energie care să provină din surse regenerabile uh, per ansamblul Uh, consumului de energie în Uniunea Europeană și să ajungem și la un procent de 10% de energie care provine din surse regenerabile în consumul de energie în materie de transport în fiecare stat membru. Directiva invită la o creștere semnificativă a producției și utilizării biomasei pentru uh, scopuri energetice, însă nu există niciun cadru solid pentru a asigura producția și utilizarea durabilă a biomasei pentru energie. Mai mult decât atât, biomasa are un efect nefast uh, în mod potențial asupra pădurilor și asupra țărilor în curs de dezvoltare, pentru că ar duce la o schimbare a peisajului, o dispariție a pădurilor naturale, a zonelor uh, umede, uh, ce vor fi utilizate pentru a avea culturi pentru biocarburanți. Și obiectivul acestei întrebări orale este de a deschide dezbaterea referitor la măsurile pe care le va lua Comisia Europeană, în așa fel încât să se asigure că biomasa utilizată pentru energie în mod durabil este compatibilă cu o gestiune durabilă a pădurilor, atât în sânul Uniunii Europene cât și în afara acesteia. Cu siguranță, acum veți avea ocazia să luați cuvântul pe această temă. Însă nu uitați că uh, ordinea noastră de zi este foarte încărcată și, din păcate, nu vă pot acorda fiecăruia decât două minute. Mai întâi, doamna Ol, vă rog, două minute. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, această întrebare orală și cred că am fost îndreptățiți să o formulăm și să solicităm mai multe amănunte în legătură cu această problematică. Ce doresc să fac este să fac o serie de sugestii de subiecte care ar merita să fie menționate. Noi spunem că directiva trebuie să stimuleze o creștere a utilizării biomasei de fapt, în clipa de față există un plan de acțiune pentru utilizarea energiei uh, regenerabile uh, din luna iunie există și putem uh, face o analiză în legătură cu ceea ce s-a proiectat în acest domeniu pentru că, de fapt, obiectivele ar trebui să fie dublate până în anul 2020 în baza acestui plan de acțiune. Oricum, ne face o idee despre dimensiunea acestor demersuri. De asemenea, am putea să ne referim la un alt aspect. Comisia ă, trebuie să efectueze o revizuire În ce privește criteriile de sustenabilitate ă, pentru utilizarea biomasei și biogazului, Ehm, până la finele anului 2011. Întrebăm dacă Comisia intenționează să efectueze această revizuire, pentru că ar trebui să îndemnăm Comisia să țină seama de subiectele pe care noi eh, le menționăm în ce privește coerența demersurilor, inclusiv în eh, privința păstrării biodiversității. Comisia ar trebui să țină seama de aceste aspecte în revizuirea pe care și-o propune. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Gres. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că sunt foarte bucuroasă, mulțumită de rezoluția care este propusă de secretariat, pentru că atrage atenția asupra faptului că încă nu există un cadru serios în ce privește utilizarea biomasei. În al doilea rând, um, nu s-a ținut seamă de indirect land use change în această directivă privind uh, utilizarea biomasei. Uh, și de asemenea trebuie să îndemnăm Comisia să propună o metodologie pentru ca um, să se ia în calcul această utilizare indirectă um, a solului atunci când se uh, calculează emisiile de uh, gaze cu efect de seră. Dar eu cred că această discuție și elementele introduse în discuție vor constitui o foarte bună bază pentru rezoluția privind biomasei. Președinte, Comisia Europeană, din partea Comisiei, domnul Hans van Steen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Și Mulțumesc pentru faptul că acest subiect a fost introdus pe ordinea de zi. Este un domeniu căruia, căruia Comisia îi acordă atenție maximă. Mă întreb dacă uh, puteți să ne dați uh, niște indicații? Doriți să răspundem pur și simplu la această întrebare? Uh, nu îmi este foarte clar care sunt așteptările dumneavoastră. Donc, euh, nous avons... Am stabilit o dată pentru adoptarea textului nostru și pentru întrebarea orală, propunerea de rezoluție, este vorba de 22 septembrie și termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie ora 18. Trecem acum la punctul 8. În ce privește barierele în schimburile economice și investiții, o rog pe doamna Sargentini să ne prezinte proiectul de aviz în acest domeniu, care este foarte important. Doamna Sargentini, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Dumneavoastră aveți uh, un aviz al Comisiei pentru Dezvoltare către Comisia pentru uh, Schimburi Economice în legătură cu un raport privind investițiile pentru anul 2011 și se face referire și la un uh, raport precedent în ce privește schimburile economice internaționale. Verzii au elaborat acest aviz și dați-mi voie să spun că eu aștept amendamentele până pe data de 31 august la ora 12. Uh, vă rog să înaintați uh, amendamentele, pentru că uh, termenul este foarte scurt și mi-ar fi de folos să obțin propuneri de amendament pentru raportul meu. Ceea ce ne propunem noi să realizăm este legat de ceea ce facem întotdeauna atunci când uh, vorbim despre Uniunea Europeană și comerț. Trebuie să existe o coerență în legătură cu obiectivele de dezvoltare pentru că uh, ne dorim ca Uniunea Europeană uh, să Uh, respecte tratatul de funcționare ale Uniunii Europene um, um, în ce privește demersurile de reducere a sărăciei. Deci trebuie să uh, Ținem seama inclusiv de drepturile de copyright și modul în care sunt ele respectate în India sau de uh, articole piratate în China, de pildă. Deci ă, trebuie să ținem seama de tot ce se întâmplă și în țările în curs de dezvoltare, în economiile emergente, cum sunt India, Brazilia, China și aceste țări trebuie să aibă o șansă să-și protejeze piețele. Iar Comisia ă, este de principiul că comerț liber ar fi în beneficiul tuturor. Sigur că uh, piața nu este 100% liberalizată, uh, dar noi am dorit ca și statele în curs de dezvoltare să se apropie de o asemenea liberalizare a comerțului. Sigur că uh, trebuie să Uh, ne protejăm propria piață, dar în același timp investițiile trebuie să fie folosite în beneficiul uh, tuturor statelor în uh, cadrul activității desfășurate sub egida Organizației Mondiale a Comerțului. Eu sunt deschisă față de orice sugestie, dar nu este pentru prima dată că avem o dezbatere pe acest domeniu în legătură cu modul în care comerțul uh, influențează dezvoltarea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hol, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, aș vrea să fac o singură observație. Cred că problema din aliniatul 3 este presiunea asupra uh, statelor mai puțin dezvoltate uh, în ce privește taxele de export și eventual înlăturarea acestor taxe de export. Dar uh, într-adevăr, este o mare diferență între statele mai puțin dezvoltate și China, de pildă. Eu cred că aici ar trebui să fie adăugat un aliniat separat. Problemele pe care le avem cu China, care uh, creează anumite bariere pentru a-și proteja propria piață, creează dificultăți. Uh, taxează uh, foarte piperat importurile. Dar uh, să ne gândim și care sunt, din acest punct de vedere, interesele europene ce privește panourile solare, de pildă, și utilizarea energiei regenerabile. Noi trebuie să creăm garanția că propria noastră industrie bazată pe energia regenerabilă nu va avea de suferit. Dar situația este total diferită față de aceste abordări și ceea ce fac țările sau dificultățile pentru țările mai puțin dezvoltate. Noi ar trebui să uh, ținem seama de necesitatea acestor state mai puțin dezvoltate de a-și proteja propria piață. Mulțumesc, domnul Găre. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș avea mai degrabă întrebări pe care vreau să le adresez Comisiei în momentul în care aceasta negociază acordul de parteneriat, mai ales cu țările ACP. Două întrebări. Mai întâi, care este abordarea dumneavoastră în materie de, de negociere vis-a-vis -vis de aceste țări? O țară care are uh, venituri fiscale reduse, uh, îi acordați sau, mă rog, vă doriți să promovați o abordare privilegiată, uh, lăsându-i astfel posibilitatea să uh, aibă tarife de vamale mai ridicate pentru a obține anumite venituri și pentru că acele țări au nevoie de aceste venituri fiscale tocmai pentru a avea un buget de stat. O a doua întrebare se referă la punctul următor. Din punctul dumneavoastră de vedere, sau din câte știți dumneavoastră, există oare țări care nu beneficiază de accesul la medicamente antiretrovirale uh, și asta din cauza implementării incorecte a acordului pe această temă. Cunoașteți astfel de țări care sunt defavorizate din cauza anumitor uh, prevederi din partea OMC și care se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu medicamente indispensabile pentru a lupta împotriva acestor uh, anumitor boli incurabile? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Comisiei Europene. Nu știu exact cine dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, eu sunt Martin Bilser din partea DigiTrade. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru discuția, dezbaterea dumneavoastră, uh, pentru invitația de a, dezvolta, de a discuta avizul Comisiei DV. În ceea ce privește raportul referitor la barierele tarifare, E bine, noi nu țintim țările cele mai puțin dezvoltate, ci țintim uh, anumite situații specifice cu partenerii noștri cheie, cei mai importanți în domeniul uh, comerțului. Uh, noi analizăm relația pe care o avem cu țările respective, cum anume obligațiile internaționale intervin din ambele părți în cadrul acestor acorduri internaționale. Nu uitați că miza este foarte ridicată foarte importantă. Și încercăm să analizăm de asemenea și credibilitatea uh, în așa fel încât să putem să consolidăm agenda noastră de lucru. De asemenea, discutăm și cu uh, statele membre, pentru că acest lucru face parte din agenda politică de a înlătura uh, barierele tarifare, pe care ne dorim să le înlăturăm definitiv. Ce putem spune mai întâi din punct de vedere al politicii de dezvoltare este că e vorba de o politică care permite accesul la piață. E vorba de o politică foarte bine coordonată cu celelalte politici pe care le dezvoltă Comisia Europeană. Și deci, strategia noastră nu vizează uh, uh, absolut deloc țările cele mai puțin dezvoltate și, de fapt, uh, raportul acoperă țările dezvoltate, în curs de dezvoltare. Însă și țările cele mai puțin dezvoltate ar trebui să aibă o șansă de a încheia astfel de acorduri. Acum, în momentul în care ești membru al organizației uh, mondiale a comerțului, îți revin anumite obligații, îndatoriri și deci fiecare țară trebuie să respecte prevederile unor astfel de tratate și acorduri internaționale. Asta înseamnă, mai ales pentru țările mici, că există o îmbunătățire a mediului de afaceri, mai, un mediu de afaceri mai bun decât dacă n-ar exista reguli care să poată să fie aplicate tuturor. Acum, ați evocat situația referitoare la creșterea prețurilor la materii prime și diferența care există între India și China și modul în care fiecare țară respectă, da sau nu, în parte sau în totalitate, îndatoririle ce le revin la nivel internațional. Raportul nu se referă la politica noastră uh, despre modul în care se desfășoară ea, ci se referă la situația reală, la mediul de afaceri real și reprezintă o bază pentru, o modalitate pentru comisia noastră de a vedea dacă trebuie să intervenim sau nu. Pentru că direcția noastră generală se ocupă de aceste politici de dezvoltare care sunt deosebit de importante. Acum, în ceea ce privește taxele și barierele vamale la export și la import. Uh, nu există presiuni, pentru că țările cel mai puțin dezvoltate beneficiază de un grad de flexibilitate Uh, bazându-ne deci pe prioritățile noastre fixate la nivelul politicii de dezvoltare și pot beneficia de noi acorduri sau de anumite prevederi în acordurile ce sunt în curs de negociere uh, care sunt în concordanță cu uh, principiile noastre și cu politica noastră de dezvoltare și flexibilitatea pe care vrem să o promovăm față de aceste țări. Acum în ceea ce privește negocierile EPA. M-ați întrebat dacă avem aceeași abordare pentru toate țările sau permitem anumitor țări să crească tarifele vamale. E bine, negocierile noastre reprezintă un exemplu foarte bun despre modul în care discuțiile se derulează uh, în intern la comisie despre fiecare situație în parte, fiecare țară în parte și noi astfel hotărâm care este flexibilitatea de care trebuie să dăm dovadă și acest lucru se aplică și la Uh, angajamentele noastre în diferitele acorduri în curs de negociere. Spre exemplu, acordurile TRIPS. Uh, m-ați întrebat de asemenea ce se întâmplă cu acele țări care nu au acces la uh, anumite medicamente. Din punctul nostru de vedere, din câte știm noi, nu există astfel de situație. Ça marche pas. Ça marche Très bien. Euh, bon, je demanderai... Euh, Aș vrea să întreb dacă este posibil să primim informații din partea Comisiei la uh, nivelul de astăzi, dar și într-un stadiu ulterior în ce privește uh, aplicarea acordului TRIPS, pentru că în clipa de față avem mesaje divergente între uh, instituții și ONG-uri pe de altă parte. Deci, cred că aici ar trebui să fie rezolvate lucrurile. În ce privește flexibilitatea, um, în uh, legătură cu ceea ce am aflat din partea Comisiei privind flexibilitatea, ar fi util să evoluăm într-un context mai larg, pentru că există mulți um, operatori, mulți actori care pot să acționeze uh, în ce privește taxarea în statele implicate. Mă gândesc la Fondul Monetar Internațional sau la Banca Mondială, care de asemenea trebuie să-și uh, formuleze propriile pretenții, care nu trebuie să fie neapărat convergente cu punctul de vedere al Comisiei. Deci pentru noi ar fi util, uh, în calitate de actori politici, să dispunem și de punctul de vedere al altor actori care eventual sunt în dezacord cu Comisia pentru că uh, mi-amintesc de un incident care s-a desfășurat acum șapte-opt ani când s-a încercat uh, aplicarea unor tarife vamale mult mai uh, ridicate deci, în Ghana și asta a dus la o creștere a prețurilor la nivelul uh, fiscalizării foarte ridicate. Deci, uh, noi trebuie să ținem seama când uh, acționăm în spiritul flexibilității și de semnale de acest tip. Mulțumesc. Doamna Sargentini, doriți să interveniți. Mulțumesc. În ce privește observația făcută doamna Hall, ea a părăsit sala, dar oricum voi spune că sigur că trebuie să existe o diferențiere între statele mai puțin dezvoltate și economiile emergente și sunt conștientă de faptul că și Comisia a avut în vedere anumite economii emergente. Dar în ce privește barierele în domeniul investițiilor, noi trebuie să ținem seama și de faptul că dorim să avem relații comerciale cu statele mai puțin dezvoltate. Sigur că India are o economie emergentă, dar uh, există în clipa de față dificultăți uh, pentru uh, că noi avem o serie întreagă de reglementări privind copyright-ul și brevetele care pot să creeze probleme pentru lumea medicală din India. Dacă toate aceste țări sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, care trebuie să fie limita la un moment dat, granița în ce privește acordurile bilaterale. Trebuie să existe, de fapt, niște acorduri care să aibă o aplicare universală, internațională când vorbim despre coerență în ce privește comerțul internațional și dezvoltarea, nu ne referim la coerență pentru dezvoltare și sunt mulțumită de faptul că la nivelul Comisiei există o preocupare de a ajunge la o coerență dar uh, uh, nu este neapărat o coerență pentru dezvoltare și pe mine de această coerență pentru dezvoltare mă interesează. Deci, eh, spuneam că termenul de punere a amendamentelor este peste două zile, la ora 12 și am apreciat foarte mult observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președinta. Și vă amintesc că 31 august la prânz este termenul de depunere și pe data de 22 septembrie eh, are loc votul. Maintenant, nous abordons le point... Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru Tribunalul Penal Internațional pentru a uh, învinge dificultățile. Stimați colegi, Comisia AFET este competentă în fond și uh, vă propun ca în numele Comisiei uh, DEVE să acceptăm avizul care a fost uh, propus. Noi trebuie să considerăm acest demers ca unul de un interes politic maxim. Suntem limitați în timp, nu vreau să intru în amănunte. Dar mi se pare absolut indispensabil ca Uniunea Europeană și statele membre să se servească de toate mijloacele diplomatice de care dispun pentru uh, uh, a uh, stimula uh, statele membre care nu au ratificat încă uh, acordul privind respectarea drepturilor omului să o facă, pentru că este structura ideală uh, și baza de activitate pentru Tribunalul Penal Internațional. De asemenea, mi se pare important să vă amintesc de principiul coerenței în politica noastră externă. Uniunea Europeană trebuie să promoveze democrația, o justiție independentă și imparțială, bazată pe respectarea drepturilor omului. Uh, nimic nu trebuie să ne împiedice uh, să acționăm în respectul dreptului omului. Și dacă uh, avem cazuri ca cele din Tunisia sau din Libia, ele trebuie să ajungă în fața Tribunalului Penal Internațional pentru că trebuie să protejăm interesele acestor popoare. Uniunea Europeană, dar și toate statele membre uh, cele care au semnat acordul privind existența Curții Penale Internaționale trebuie să respecte articolul 6 al statutului de la Roma, inclusiv în ce privește atacurile sexuale. Iar în ce privește partea de sud a Republicii Democrate, Congo, Kivu, trebuie să ținem seama de asemenea de situația de acolo. Există un doctor ginecolog care a înființat o clinică specială în care sunt tratate femeile care au fost victime ale violului și atacurilor sexuale. Noi trebuie să acordăm o mare prioritate politică acestor demersuri. Aș dori de asemenea să medităm asupra integrării noțiunii de uh, crimă împotriva mediului înconjurător ca fiind, de fapt, delicte împotriva umanității. Pentru că distrugerea pădurilor uh, tropicale, utilizarea biotehnologiei uh, irațională sunt, de asemenea, atacuri la adresa umanității. Deci acestea sunt câteva uh, sugestii pe care vi le fac și uh, vă propun să acceptați uh, proiectul de aviz. Da, domnul Carenț. D'accord avec euh, ce președinte. Eu, în principiu, sunt de acord cu ceea ce ați spus și cu sugestiile pe care le-ați făcut și sunt gata să le susțin. Aș dori, totuși, să ne gândim poate mai în profuzime asupra unui aspect. Politica noastră externă nu poate să depindă de, uh, de economie. Ați avut o formulare destul de dură și mi se pare că poate e oarecum uh, o iluzie acest lucru. Întrebarea este următoarea. În ce măsură putem noi să exercităm o influență reală? Sau care este atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm tocmai pentru a înclina balanța într-un fel sau altul? Sau să o înclinăm în direcția cea mai bună. Dacă ne uităm, spre exemplu, la situația cu relației noastre cu China, din punct de vedere economic, suntem, pierdem pe toată linia, însă în loc să spunem că nu vom mai ține seama de interese economice în momentul în care vorbim despre alte subiecte mai politice, eu aș fi preferat să introducem acea politică a pașilor mărunți. Să vă dau un exemplu. În materie de drepturile omului, de multe ori se spune că dialogul structurat între Comisia Europeană și China nu are niciun fel de efect concret. Și asta nu e adevărat. Dialogul structurat a permis să obținem anumite concesiuni din partea Chinei uh, din punct de vedere juridic și acest lucru, spre exemplu, ne-a permis să salvăm anumite persoane care fuseseră condamnate în primă instanță la moarte, în așa fel încât acestea să aibă dreptul la un nou proces, un proces mai echitabil. Deci vedeți că s-au înregistrat progrese. Bineînțeles, nu toate progresele pe care noi ni le-am fi dorit. Asta e adevărat. Însă, în loc ca anumite lucruri să fie determinate în cadrul unui punct care figurează într-o oarecare rezoluție, ar fi poate mai bine să vedem cum anume ne-am putea găsi o cale proprie nouă. Deci nici să nu ne vindem, nici să nu ne lăsăm cumpărați. Și să găsim o cale de mijloc, să fixăm etapele pe care noi dorim să le parcurgem, în așa fel încât să ajungem la o convergență de eforturi către un scop bine definit chiar de dinainte. Doamna președinte, mulțumesc. Comisia dorește să intervină? pe marginea acestui aviz? Foarte bine. Doamna președinte, în continuare, deci doresc să vă amintesc faptul că până pe 6 septembrie la ora 12 puteți depune amendamente. E vorba de un subiect important și sper că veți contribui cu toții la îmbunătățirea acestui aviz. Votul va avea loc pe data de 22 septembrie. Domnul Görens, vă rog. Da, doamna președinte, eu aș avea o propunere concretă pentru uh, modul în care vor, uh, se vor derula lucrările noastre. Uh, avansăm bine și poate că vom termina chiar mai devreme decât ora prevăzută pentru voturi. N-am putea oare să devansăm și voturile și ședința coordonatorilor? Cred că dacă anunțăm acest lucru încă de pe acum, în așa fel încât să evităm o pauză inutilă la un moment dat, ar fi poate mai bine, nu? Pentru toată lumea. Da, e greu de schimbat ora fixată pentru vot, pentru că anumiți membri prevăd să fie la fața locului exact în momentul în care vom vota. Foarte bine, spune domnul Gheorenț, atunci n-am putea să devansăm ședința coordonatorilor și să întrerupem eventual pentru voturi și să continuăm după? Și asta este complicat pentru că ședința coordonatorilor este cu ușile închise. Și... Și mai aveam încă un punct important. Eventual am putea să discutăm acum punctul 12 bis, uh, cel referitor la medicamentele generice, schimb de opinii cu Comisia Europeană. Sunteți de acord?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 Doamna președinte, îmi pare rău, însă nu avem reprezentantul Comisiei pentru punctul 12 bis. Așa că vom urma ordinea de zi așa cum a fost afixată. Domnul Martinez, domnul președinte, eu aș vrea să urmăm ordinea prevăzută și să, uh, uh să discutăm punctul 10. Dar dacă discutăm punctul 10 și îl terminăm și mai rămâne în timp, foarte bine, facem o pauză sau mai știu Nu știu dacă e vorba de o pauză de 5 minute, de o jumătate de oră. Uh, haideți să nu schimbăm ordinea păstrăm punctul 10, îl discutăm, poate că între timp am putea Uh, suna, eu știu, reprezentantul comisiei care încă nu-i prezent și să vină, dar haideți să discutăm acum mai întâi punctul 10. Asta e, asta e sugestia mea, doamna președinte. Exact, aveți perfectă dreptate. Doamna președinte, trecem acum la punctul următor, punctul 10, lucrările adunării parlamentare paritare a CPUE în 2010. Vorba de un raport clasic. Spun clasic pentru că e un raport pe care noi îl pregătim și îl votăm în fiecare an referitor la activitățile adunării parlamentare paritare uh, derulate în anul precedent. Anul trecut eu am prezentat acest raport pentru anul 2009 și anul acesta este domnul Kaczmarek, raportor. Deci îi cedez cuvântul cu plăcere. Însă, înainte de a face acest lucru, vă atrag atenția asupra faptului că există o greșeală de traducere în versiunea franceză. În câteva locuri se vorbește despre Consiliul European, dar de fapt e vorba despre Consiliul Uniunii Europene. Aliniatul 2 și aliniatul 14. Acest lucru va fi corectat de către secretariat în versiunea franceză. Vă rog, domnul Kaczmarek, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Rzeczywiście jest to cykliczne sprawozdanie, tym razem dotyczy roku. Mulțumesc, doamna președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, e vorba de un raport clasic care revine în fiecare an. Uh, aici e vorba de anul 2010. Adunarea parlamentară paritară a CPUE se bazează pe acordurile de la Cotonou. Și ei reprezintă, de fapt, o, o, o cheie a relațiilor interparlamentare dintre Uniunea Europeană și țările ACP. În 2010 au avut loc două uh, ședințe plenare la Kinshasa și la Tenerife, uh, lucru care corespunde prevederilor statutare. Apoi, Adunarea parlamentară paritară a organizat două misiuni de anchetă în Madagascar și în Haiti, și, de asemenea, a organizat încă o misiune de observare a alegerilor în Burundi. Ceea ce este important de semnalat pentru anul 2010 este faptul că a intervenit o schimbare a structurii ședințelor plenare. Avem ședințe plenare de doar o zi, lucru care a dus la reducerea costurilor organizaționale. Și acest lucru reprezintă un detaliu important, mai ales în acest context de criză. Ședințele aveau loc Uh, și discutam foarte mult de criză, deci orice formă de economie a fost binevenită. Însă economiile nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci să reprezinte un instrument pentru a îmbunătăți modul în care funcționează ședințele plenare. Apoi, regulamentul a fost modificat ca urmare a lucrărilor grupului biroului scopul fiind de a îmbunătăți eficiența lucrărilor uh, desfășurate de către adunare și cred că subiectul care a fost cel mai controversat și care a suscitat dezbaterea aprinsă a fost absența reprezentantului Consiliului uh, Uniunii Europene la dezbateri uh, cei care au fost prezenți în Kinshasa au, știu foarte bine că acest lucru a fost uh, observați uh, și destul de prost uh, văzut atât de noi înșine, cei care eram prezenți, cât și de partenerii noștri. Și a fost păcat acest lucru, pentru că era vorba de chiar în mm, etapa aceasta de început a Serviciului de, de uh, European pentru Acțiune Externă. A fost păcat că nu au putut să fie prezenți. La Budapesta nu ne-am confruntat cu același tip de absență. Cu toate acestea, atât comisia noastră cât și adunarea parlamentară paritară au dreptul să spere la o prezență a Consiliului și o prezență la nivelul cel mai înalt. Eu sunt de părere că Uh, adunarea parlamentară paritară este deosebit de importantă și acest lucru se poate oglindi în întărirea rolului uh, parlamentelor naționale în țările partenere. Pentru mine acest lucru reprezintă un element cheie și mă bucur de faptul că aceste subiecte tocmai vor fi obiectul uh, discuției în lucrările ce vor avea loc în luna decembrie la Varșovia și la care mă refer de asemenea și în raportul meu. Doresc să mulțumesc secretariatului și tuturor colaboratorilor pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în redactarea acestui raport uh, pe durata concediului de vară și doresc să subliniez faptul că datorită secretariatului am reușit să și uh, printez acest, uh, acest raport și aștept cu nerăbdare comentariile din partea dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul domnul Martinez. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi doresc să îmi exprim satisfacția față de munca realizată de domnul Kașmarek și uh, față de raportul său. Domnul Cașmarec este și un prieten și este unul dintre colegii cei mai conștiincioși și cei mai implicați în uh, lucrările adunării parlamentare paritare a CPUE. Un angajament care, de multe ori, trebuie să vă spun sincer, a cam lipsit pentru că participarea la aceste ședințe se face în plus de munca pe care o facem noi în Uniunea Europeană și um, avem nevoie de un astfel de angajament, care de multe ori lipsește. E nevoie de un astfel de angajament din partea tuturor grupurilor politice și de multe ori uh, trebuie să lucrăm cu colegi care nu sunt membri permanenți ai adunării și care participă cu intenții bune, dar care fără, nu prea cunosc bine subiectele, temele abordate și de multe ori vedem că uh, partenerii noștri care vin uh, din țările ACP și care sunt foarte uh, prezenți și conștiincioși, de multe ori nu înțeleg foarte bine uh, uh, acest lucru și are un efect uh, destul de negativ, mai ales când ședința are loc la Bruxelles. Una situație scandalosă. Și iată, ne-am aflat în fața unei situații de dreptul uh, scandaloase, să ajungem în fața unui plen al unei comisii, de exemplu, și să vedem că toți colegii noștri din Africa sau din alte țări ACP sunt prezenți, iar din partea țărilor europene sunt doar câțiva colegi prezenți, doi, trei sau patru. Și aceasta, să zicem, la ora de vârf a întâlnirii. Și pe măsură ce timpul trece, colegii noștri dispar. De aceea cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că cei care se înscriu pentru a participa la astfel de întâlniri sau ale căror grupuri îi înregistrează pe aceste liste, ar trebui să existe și niște cerințe foarte clare de participare din partea lor. Pentru că de multe ori acest lucru nu se întâmplă, din păcate. Raportul prezintă o abordare integrată a cooperării între țările europene și țările ACP. Acesta oferă un cadru democratic și deschis pentru o aprofundare a dialogului, de exemplu în cadrul negocierii acordurilor de parteneriat economic în ceea ce privește criza financiară, schimbarea climatică sau situația în Africa de Nord sau în Orientul Mijlociu. Deci e vorba de teme de actualitate, teme foarte importante cu adevărat și care merită să fie susținute printr-o mai mare participare din partea noastră. Așa cum spunea și domnul Casmarec, schimbările care au fost propuse în regulament sunt într-adevăr interesante. E adevărat că poate ne-am fi putut aștepta la mai multe aștept, a schimbări, pentru că atunci când vorbim despre o astfel de schimbare a adunării, se așteaptă în general schimbări fundamentale și adevărul e că acestea n-au apărut. Aceasta ne permite să menținem practic aceeași linie de acțiune ca până acum. Și cred că este important să vedem care este definirea familiilor politice sau ideologice în acest regulament. Pentru că până acum acestea se identificau cu grupurile politice, așa cum e normal de altfel în Parlamentul European și în parlamentele uh, noastre în general, însă din partea africană existau foarte multe delegații subregionale iar noul regulament stabilește că această noțiune de familie politică nu este definită ca grup ca atare, dar are o importanță capitală. Și eu pot să spun că am fost foarte plăcut surprins văzând că avem o participare mult mai numeroasă decât aceea la care ne-am fi așteptat și că nu ne mai aflam în situația prin care trecusem înainte. Așa cum spuneam, toate grupurile europene care ofereau, de exemplu, o cină sau un prânz, bineînțeles că toată lumea participa, însă la restul întâlnirilor nu și la astfel de întâlniri unde în principiu ne întâlneam ca să mâncăm și nu ca să discutăm între noi, lucrurile nu erau atât de importante. De aceea ar trebui să se acorde cel puțin o preferință în ceea ce privește care sunt persoanele cu care să ne simțim mai identificați. Acest lucru nu s-a întâmplat în cadrul voturilor la plenară, dar s-a întâmplat în ceea ce privește întâlnările ACP, deci nu ACP Uniunea Europeană, ci doar a grupului ACP. În acest caz, a apărut o nouă dezbatere ținând cont de discuțiile pe care le-am avut cu colegii europeni în cadrul diferitelor familii politice. Un alt element important în cadrul acestei perioade la care face referință domnul Casmarec este faptul că conferințele regionale au fost foarte bune. Ele au fost chiar mai interesante decât conferințele plenare. Aceste conferințe regionale sunt destul de limitate din punct de vedere a numărului de participanți. Avem un delegat pentru fiecare țară din țări, dintre țările ACP și același număr de reprezentanți din partea noastră. Există deci astfel de întâlniri unde putem avea 8 sau 10 reprezentanți din țările asociate și 8 până la 10 membri din partea Parlamentului European. În cadrul acestor întâlniri, nivelul dezbaterilor și a prezenței europene în, acestor, în aceste întâlniri este mult mai mare și mult mai riguros decât la alte întâlniri. De aceea, participarea europeană la aceste întâlniri este mult mai puternică, cu atât mai mult cu cât reprezentanții noștri sunt în special doamne parlamentare și nu neapărat uh, domni parlamentari. Am văzut că colegele noastre sunt mult mai prezente la aceste întâlniri, la aceste dezbateri, decât colegii noștri. Și vreau să spun aici uh, lucrurilor pe nume, cel puțin în fața acestui grup restrâns de persoane, pentru că este un fapt uh, dovedit și care cred că merită să fie subliniat. Un ultim comentariu acum, care poate n-ar fi prea corect din punct de vedere politic să-l introducem în raport. Însă, în calitatea mea de coordonator al grupului socialist, aș vrea să fac acest comentariu. Cred că nu ne putem mulțumi cu ceea ce avem până acum și să spunem, iată, Filip uh, își face raportul său, Comisia deve mm, face o evaluare de suprafață, după aceea plenul uh, adoptă acest raport. Nu, acest lucru nu se poate. Nu se poate ca 99% din colegii Parlamentului, de, la, de la Parlamentul European să nu primească niciun fel de informație și să nu fie deloc îngrijorați în legătură cu temele pe care le dezbatem noi. Tratatul de la Cotonou nu este un tratat uh, oarecare, e vorba de un tratat între UE și 78 de țări, țări care în această nouă lume uh, globalizată vor fi partenerii noștri, nu doar în ceea ce privește problemele comerciale, ci și cele politice. De aceea nu se poate ca Parlamentul European să trimită o delegație și până la urmă să rezolvăm lucrurile doar aici, la noi, în grup răstrâns și majoritatea colegilor de la Parlamentul, Parlamentul European să n-aibă niciun fel de informație și niciun fel de preocupare în acest sens. Nu știu dacă așa se întâmplă și în ceea ce privește adunările parlamentare cu America Latină sau cu țările din zona Mediteranei și așa mai departe. Dar oricum, trebuie să ținem cont de importanța acestor parteneri din 78 de țări, care face ca acest organ parlamentar să fie unul dintre cele mai importante în relațiile nord-sud. Și cu toate acestea, marea majoritate a colegilor noștri habar n-au ce se întâmplă cu aceste rapoarte. Și acest raport probabil că va trece aproape nevăzut pe ordinea de zi a plenarei. De aceea cred că grupurile politice ar trebui să facă eforturi pentru a schimba această situație, să nu ne mulțumim cu o adoptare aproape cu unanimitate astfel de acestor rapoarte, fără niciun fel de consecință. Și raportul pe care l-am prezentat eu în urmă cu câțiva ani a trecut prin aceeași situație și, deși colegii nu erau interesați, pentru că lucrurile erau corecte din punct de vedere politic, raportul a fost adoptat cu unanimitate dar vroiam să uh, menționez aici îngrijorarea mea față de o astfel de atitudine. Și, de altfel, în acest raport putem adopta anumite lucruri care intră în contradicție cu alte informații ce apar în alte rapoarte în cadrul altor comisii parlamentare. Și atunci, cum putem justifica faptul că adoptăm cu unanimitate faptul ca Fondul European de Dezvoltare să fie uh, gestionat la nivel comunitar? Iată, intrăm în această problemă a voturilor din a doua divizie, să zicem, care de fapt nici nu sunt definite în regulamentul Parlamentului. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și, bineînțeles, mulțumesc și raportorului, domnului Filip Casmarec, pentru raportul pe care l-a făcut. Mulțumesc, domnule Martinez. Dau cuvântul Comisiei sau domnul Gărânț, care dorea să intervină. Mulțumesc. N-aș vrea să spun nimic în plus față de ce a spus Miguel, dar aș vrea să-i adresez o întrebare raportorului. În cadrul raportului, e adevărat că n-am urmat îndeaproape lucrările ACP, dar vreau să întreb dacă lucrările delegațiilor ACP Uniunea Europeană, dacă s-a vorbit și despre bugetizarea fondului FEP pentru că am avut ocazia deja să vorbim despre acest lucru, despre bugetizarea FEP-ului pentru parlamentarii europeni și e vorba aici de o extindere a competențelor noastre bugetare. Eu bineînțeles că sunt absolut de acord cu această cerință. Iar în ceea ce privește ACP-urile, dacă se face o astfel de bugetizare, bineînțeles consecințele vor fi foarte mari și în special în ceea ce privește coproprietatea fondului între partea ACP și Uniunea Europeană. De aceea aș vrea să întreb dacă Comisia s-a gândit la posibilitatea de a menține acest avantaj pe care îl aveau până acum țările ACP și dacă pe viitor, în cazul în care se va face o astfel de bugetizare, pentru că nu știu dacă acest lucru este iluzoriu sau nu, dar oricum mă întreb dacă pe viitor aceasta va fi o procedură simplă sau nu. Pentru că aceasta ar însemna, practic, o pierdere a capacității de influență din partea țărilor ACP. În ceea ce mă privește, acest fond european de dezvoltare, în ceea ce privește uh, punctul meu de vedere, aceasta dă mai multă putere de participare țărilor ACP. Deci nu știu dacă n-ar trebui să ne gândim acum la această chestiune și să avem uh, un schimb de păreri foarte clar cu țările ACP în vederea noilor perspective financiare începând cu 2013. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei, care este reprezentată de doamna Catherine Melde-Piningen. Merci, Madame la Présidente. Euh, oui, nous avons quelques commentaires sur le... Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem și noi câteva comentarii asupra acestui raport. În linii generale, bineînțeles că suntem de acord cu argumentele prezentate aici, pentru că considerăm că parlamentele naționale consideră că e importantă problema democrației, însă avem câteva probleme în ceea ce privește forma. Deci, pe fond, e adevărat că Comisia lucrează deja cu parlamentele naționale, avem mai multe proiecte de construirea capacităților care doresc să promoveze participarea parlamentelor naționale. În ceea ce privește informația, toate informațiile esențiale sunt transmise parlamentelor naționale, în special prin intermediul secretariatului GPA iar în ceea ce privește cooperarea economică, am înființat niște organe de supervizare, de exemplu în zona Caraibelor, organe care trebuie să facă o evaluare a consecințelor, a impactului acestor acorduri în regiune. Deci există deja o astfel de cooperare cu parlamentele naționale. Însă avem câteva dificultăți cu redactarea făcută în acest proiect de raport, unde se cere Comisiei să garanteze, din punct de vedere juridic, implicarea parlamentelor naționale. Acordul de la Cotonou între Uniunea Europeană și țările ACP prevede că partenerii uh, oficiali sunt reprezentați de guverne, deci nu parlamentele naționale. Această garanție care ni se cere, ni se pare că merge prea departe din punct de vedere al garanțiilor juridice. Și acesta ar fi mai degrabă de domeniul unui fond de gestiune al țărilor implicate. În încheiere aș vrea să fac referință la apelul făcut față de comisie de a-și determina foarte bine competențele, în special în ceea ce privește implementarea acordului de la Cotonou. Este exact ceea ce facem noi la ora actuală. Nu există probleme majore în linii generale, însă, bineînțeles, în cadrul acordului de la Cotonou există anumite limite care sunt greu de definit. Și ar trebui ca această lisabonizare a tratatului de la Cotonou, acordului de la Cotonou, să fie terminată înainte de a determina aceste limite. Mulțumesc, domnule Casmarec, vă dau cuvântul în încheiere. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru comentariile colegilor și pentru propunerile făcute. Domnul Martinez, aveți absolută dreptate atunci când ați vorbit despre problemele pe care le avem cu Comisia de fond în cadrul adunărilor parlamentare și cu prezența deputaților europeni. E adevărat, e o mare problemă. Anul trecut, S-a vorbit chiar de posibilitatea de a avea mai puțini deputați europeni dacă aceste întâlniri ar avea loc chiar aici, la Parlamentul European. Însă adevărul e că și la întâlnirile noastre același lucru se întâmplă. Avem foarte, mulți deputa- foarte puțini deputați care participă și am încercat să remediem această situație prin noul regulament. Și chiar dacă am introduce măsuri în cadrul regulamentului și ar exista, de exemplu, cerințe astfel încât uh, locuitorii să participe, de exemplu, în ceea ce privește biroul, pentru că cel puțin la birou ar trebui să existe o participare mai mare, poate că ar trebui să existe un locuitor permanent pentru birou. Vom vedea însă ce se va întâmpla, dar oricum pentru noi acest uh, acord este foarte important și trebuie să le arătăm țărilor ACP că suntem foarte serioși, că îi tratăm așa cum merită. În ceea ce privește interesele Parlamentului European și acestea ar trebui să fie o temă care să fie dezbătută la nivelul Parlamentului European. Atunci când se vor reînnoi acordurile de la Cotonou și parlamentele statelor membre trebuie să le uh, confirme. Deci cele 27 de state membre sunt practic implicate în acest proces. Bineînțeles că putem vorbi după aceea și de problema deputaților și deputații europeni trebuie să participe uh, trebuie să vadă ce se întâmplă la ora actuală în cadrul acestui proces de cooperare în acest grup atât de important, grupul ACP, care este reprezentat de atâtea persoane. În ceea ce privește precizarea pe care ați făcut-o în legătură cu Fed, nu este un lucru care a apărut doar în anul 2010, e vorba de o chestiune care este dezbătută în cadrul ACP de foarte mulți ani. Se spune că organizarea internă a Uniunii Europene prezintă mai multe condiții și că dacă există resursele și mijloacele necesare, atunci aceasta ar putea justifica și mai mult propriile sale propuneri. Aceste lucruri se vor centra din ce în ce mai mult pe chestiunile de fond, însă ce se va întâmpla până la urmă, toate acestea depinde de ce se va întâmpla cu bugetizarea Fedului. Această bugetizare ar permite ca țările receptoare să primească mai mult. Însă dacă rolul parlamentelor este redus și mai mult, deci prin urmare rolul țărilor ACP va fi redus și vom avea și mai mari îndoieli în această privință. Oricum, în anul 2010 acest punct n-a fost foarte important, pentru că practic aici vorbim despre anul 2010 și noi ceea ce dorim de fapt este să extindem și mai mult rolul parlamentelor naționale, atât în ceea ce privește țările ACP, cât și în ceea ce privește țările europene ale Uniunii. Și toți cei care au semnat acest acord sunt statele membre, însă am văzut în adunarea parlamentară o anumită flexibilitate care nu există în alte domenii. Există din ce în ce mai mulți deputați care participă la această adunare paritară. Însă dacă cineva nu poate participa, atunci putem accepta și ambasadori, de exemplu, sau niște supleanți care să fie reprezentanții țării în chestiune. De ce avem nevoie de un grad de flexibilitate mai mare și acest lucru l-am văzut din partea Comisiei Europene. Bineînțeles că nu putem obliga țările ACP să facă ceva anume, însă dacă Comisia și Consiliul spun că rolul parlamentelor în cadrul ACP ar trebui să fie mai mare în aceste țări, atunci e clar că ar putea exista o mai mare șansă de a implementa aceste măsuri. Și acest lucru este dorit și de noi și de țările ACP. Noi suntem realiști și e clar că ambasadorii au participat la adunarea parlamentară paritară. Însă trebuie să ținem cont și de existența voturilor și nu ni se pare foarte bine să existe mai mulți deputați și mai puțini ambasadori în cadrul acestor voturi. Ceea ce dorim noi este să există un control parlamentar atât din partea UE cât și din partea țărilor ACP. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă reamintesc care este termenul de prezentare a amendamentelor până pe 5 septembrie la orele 12 și pe 22 septembrie are loc votul. Și acum avem, vreau să salut prezența unei delegații din uh, Burundi alcătuită din membrii ai adunării naționale și a Senatului. Dânsii se află aici, în cadrul unui studiu care a fost organizat de Biroul de Promovare a Regimurilor Parlamentare Democratice. Bun venit la comisia noastră, la această ședință. Alors, Amahoro Severeve, nu nous avons encore 5 minutes. Mai avem 5 minute înainte de a începe voturile. Așa că vom începe punctul 12 bis, schimb de vederi cu Comisia Europeană în ceea ce privește accesul la medicamente generice în cadrul viitorului acord de liber schimb UE-India. E vorba de o cerere, de o petiție pe care am primit-o din partea unei asociații braziliene care luptă împotriva SIDA-HIV. Comisia noastră a primit uh, de făcut uh, un aviz din partea Comisiei de Petiții și cei 652 de semnatari sunt foarte îngrijorați, arătând că din cauza clauzelor foarte neclare în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, viitorul acord de liber schimb UE-India ar putea să obstaculizeze accesul la medicamente generice în Brazilia și de asemenea în alte țări în curs de dezvoltare. Ați primit cu toții textul petiției respective. În luna iulie, coordonatorii noștri au hotărât să invite Comisia Europeană pentru a ne face o clarificare a situației și să ne asigure asupra faptului că viitorul acord cu India să nu obstacolizeze accesul la medicamente generice în țările în curs de dezvoltare. Îmi să dau cuvântul domnului Handes Yesen, care este șeful unității responsabile pentru um, licitații, așa că vă dau cuvântul pentru 10 minute. Thank you, Madam President. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. La acest punct aș vrea să confirm din partea Comisiei că avem aici un obiectiv foarte ambițios în acordul de liber schimb asupra drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta este obiectivul nostru principal pe de altă parte, suntem foarte conștienți de faptul că India are un rol important în ceea ce privește uh, surs, fiind o adevărată sursă de medicamente generice pentru foarte multe țări. Se ține cont de acest lucru în cadrul negocierilor în curs. Comisia, în cadrul negocierilor, a dat dovadă de flexibilitatea necesară și a ținut cont de specificitățile sistemului juridic și, în special, țin să notez aici rolul în ceea ce privește adoptarea și accesul la medicamente generice. În acest sens am făcut mai multe propuneri concrete pentru acordurile de liber schimb, incluzând aici și o referință explicită la declarația de la Doha în ceea ce privește acordul TRIPS pentru sănătate publică și aceasta pentru a asigura că flexibilitățile care au fost acordate prin acordul TRIPS, în special în ceea ce privește brevetele pentru medicamente, să nu fie considerate în niciun caz um, ca putând fi date la o parte prin noul acord. De asemenea, propunem indienilor niște prevederi care să arate că nimic din acest acord nu ar trebui să obstaculizeze accesul la medicamente. Și în felul acesta ne adresăm în mod specific la cele trei puncte care sunt prezentate în această petiție. În primul rând, negocierile sunt în continuare în curs și la primul punct, în ceea ce privește protecția datelor și exclusivității datelor. În legislația indiană la ora actuală nu există o astfel de prevedere referitoare la exclusivitate și există o dezbatere la nivel național în legătură cu exclusivitatea datelor sau introducerea acesteia sau nu. Și situația este foarte delicată, dar chiar și în această situație e foarte puțin probabil ca India să um, aibă deja un astfel de sistem atunci când acordul de liber schimb va fi încheiat. Noi am arătat de mai multe ori că primim întrebări și sugestii din partea Parlamentului că nu vom cere Indiei să introducă prevederi în ceea ce privește exclusivitatea datelor în acest acord de liber schimb. Aici aș putea să fac referință, de exemplu, la un răspuns recent care a fost oferit la întrebarea p doi care a fost prezentată în 2011. Comisia a răspuns în scris și Parlamentului și autorităților publice și răspunsurile noastre oricum sunt disponibile pe pagina web a Comisiei. Ar putea exista o anumită confuzie în acest domeniu din cauza faptului că se pune problema dacă legislația indiană prevede protecția datelor și dacă aceasta este în conformitate cu articolul 39.3 al TRIPS SWIFT. Aceste lucruri sunt acum discutate cu India și am dorit să vedem dacă există un acord cu India și dacă India confirmă angajamentul său de a implementa pe deplin acordul TRIPS. Iată în ceea ce privește protecția datelor. De asemenea, extinderea brevetelor care a fost prezentată în petiție. Acest lucru nu mai este discutat, cel puțin în ultimile 12 luni, acest lucru nu s-a mai întâmplat și Comisia a spus de mai multe ori, atât în cadrul um, întrebărilor scrise și în fața Parlamentului, că nu vom cere în niciun caz în acest acord să, se extindă perioada de valabilitate a brevetelor. Sper să fie destul de clar. Și, în sfârșit, cel de-al treilea punct, uh, măsurile la frontiere nu avem de gând să cerem guvernului indian să uh, alinieze uh, sistemul național cu sistemul vamal pe care îl avem noi. De altfel, Comisia a propus o modificare a sistemului european vamal, pentru că am avut dispute cu India și cu Brazilia și în felul acesta încercăm să eliminăm un considerent care a fost interpretat într-un fel care a dus la apariția de probleme în ceea ce privește trecerea medicamentelor genetice, generice prin Uniunea Europeană. Sperăm de aceea că această modificare să fie redactată astfel încât să asigurăm o tranziție fără probleme a medicamentelor generice și sperăm să nu existe nicio consecință negativă în ceea ce privește concurența pentru medicamentele generice sau să existe probleme de exportare a acestor medicamente către alte țări în curs de dezvoltare. Sper că în felul acesta să fi lămurit cele trei puncte din petiție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Thanks a lot. Um... Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Comisia a încercat inițial să introducă acest punct al exclusivității brevetelor și a extinderii termenilor pentru brevete în acest acord și până la urmă, în urma presiunilor noastre, acest lucru a fost eliminat. Deci uh, exista o listă de dorințe în mod inițial în acest sens. Situația în ceea ce privește genericele nu este foarte bună. Acordul TRIPS a făcut să crească prețurile pentru generice într-o mare măsură. Și din câte știu eu, și vă rog uh, corectați-mă dacă n-am dreptate, în acord se va spune că atunci când India va introduce exclusivitatea datelor, aceasta se va aplica și la nivelul uh, acordului cu UE. Dumneavoastră ați spus în mod foarte interesant că nimic uh, nu va afecta uh, comerțul și uh, fluxul de medicamente esențiale și aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră medicamente esențiale, ce înseamnă esențial pentru dumneavoastră în acest context. Auzim foarte multe comentarii în sensul că nu e nimic clar deocamdată la masa negocierilor și cred că ar fi important ca DigiTrade să arate uh, acestei comisii documentele care au fost negociate până acum, să avem acces, de exemplu, la text, astfel încât să vedem dacă aveți sau nu dreptate și dacă ar trebui să ne corectăm punctul de vedere. Pentru că nu putem face acest lucru decât dacă primim uh, informații doar dintr-o parte și în alta foarte vaci, fără să avem acces la text. De asemenea, cred că încrederea ar crește foarte mult dacă am înțelege că și DigiDefco a fost implicat în primirea informațiilor și în cadrul negocierii însă se pare că nu s-a întâmplat chiar așa. Nu știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu implicarea DigiDefco și ce am putea face pentru ca acest departament să se implice mai mult în ceea ce privește acordul de liber schimb. Pentru că, până la urmă, India este uh, țara cu cea mai mare populație de persoane sărace. Și, în sfârșit, un ultim comentariu. Ce aveți de gând să faceți pentru a introduce și o evaluare în ceea ce privește drepturile omului, care a fost propusă în Națiunile Unite și, de asemenea, Comisia și-a luat angajamentul în acest sens? Deci o evaluare asupra situației drepturilor români care să îmbunătățească situația pentru medicamente generice și care să rezolve și alte probleme în afara acestui context în ceea ce privește medicamentele generice, pentru că acest acord de liber schimb prezintă niște riscuri deosebite, de exemplu, pentru ocupare, guvernanță și așa mai departe. Deci vreau să știu dacă acest studiu de evaluare a impactului asupra drepturilor omului va fi propus sau nu. Mulțumesc. Domnul Iersen, foarte pe scurt, două minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte concis. În ceea ce privește problema drepturilor omului, aceasta nu este de responsabilitatea mea, așa că vom ține cont de această întrebare, o voi pune colegilor mei și vă voi trimite răspunsul. Referitor la implicarea acestei comisii, DG Trade a făcut tot ce a făcut respectând acordul interinstituțional în ceea ce privește negocierile cu celelalte comisii. Referitor la ambiguitatea noastră, cred că până acum am trimis deja șase sau șapte scrisori pe această temă. Comisarul a făcut uh, declarații publice, au fost uh, publicate de asemenea articole în comun cu uh, miniștrii competenți pe această temă, deci cred că n-ar mai trebui să existe niciun fel de ambiguitate și indienii, după cum vă imaginați, uh, sunt la fel de implicați în acest proces, chiar mai mult decât noi. Și oricum ceea ce cerem noi nu prezintă nicio divergență față de ceea ce doresc ei. Deci nu cred că există alte puncte care ar trebui clarificate. Referitor la exclusivitate, am spus că indiferent dacă vorbim despre medicamente esențiale sau generice, această chestiune nu se negociază. Avem o înțelegere deja cu indienii ca în momentul în care se extind prevederile în ceea ce, ce privește RPR, atunci legislația a, actuală să rămână în vigoare. Pentru că această legislație nu există la ora actuală în India, deci această problemă nu este pe agenda negocierilor. Cred că am respectat cele două minute pe care le aveam la dispoziție și, dacă doriți, putem avea o întâlnire bilaterală pe această temă. Mulțumesc! Nous passons maintenant au vote. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la voturi. Punctul 11 al ordinii de zi. Și vom... Vreau să vă întreb de la bun început. Aveți cartela magnetică la dumneavoastră? Bun, vă rog să o pregătiți. Vom face și un test. Deci, un test pentru votul electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea. Se pare că lipsește încă un vot. Bun, deci s-a închis votul. Supunem la vot avizul domnului Gărenț privind pescuitul în Republica Capului Verde. Este vorba despre pescuitul a 5.000 de tone și um, marinarii care au acces uh, pentru a pescui în această zonă. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Punctul 12 din raportul domnului Gărânț, bugetul și este vorba despre amendamentul 54-39. S-a deschis votul, încă lipsește un vot. S-a închis votul. 22 de voturi pentru. Amendamentul 54, uh, 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Este vorba de 22 de voturi pentru. Iar acum amendamentul 5421 s-a deschis votul. Este caduc. Nu. Trecem la 5401, spune președinta, s-a deschis votul. 22 de voturi pentru. Nu mă iertați, 3 abțineri, 12 pentru 7 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5430 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, o abținere se adoptă. Amendamentul 5431. Nu, mă iertați, 5432. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul dorește să intervină. Da. Pentru a ne ușura sarcina. Vă întreb dacă nu ați fi de acord să avem uh, voturi în bloc, pentru că mi se pare că majoritatea grupurilor sunt de acord cu amendamentele înaintate. Deci, uh, Aș întreba grupurile care nu sunt de acord cu amendamentele să ne semnaleze, uh, dezacordul și uh, doar atunci să supunem la vot respectivele amendamente. În rest am putea vota în bloc. Am ajuns la amendamentul 5400. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 5404. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 5411 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 54-12. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Cincizeci și S-a deschis votul. Deci că a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Așa vă propun acum, poate că am putea vota acum 54-14 uh, până la 54 uh, 36, dacă toată lumea ar fi de acord să supunem la vot în bloc. S-a deschis votul de la 54.14 până la 54.36. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Iar acum supunem la vot 54 40 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 54-41 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 54, 42. Vă propun de fapt de la 54, 42 și 54, 43 să le votăm în bloc. S-a deschis votul. Am votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 54-35 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Propun acum să supunem la vot de la 54-23 până la 54-15. S-a deschis votul. Ca a votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Supunem la vot acum textul astfel modificat. S-a deschis votul. Lipsește un vot. Lipsește încă un vot. A votat toată lumea. S-a închis votul. Douăzeci și unu de voturi pentru. încheiat votul la acest document. Mai există și un punct pe ordinea de zi diverse. Se pare că nu există diverse. Vă aduc la cunoștință că mâine la ora 9 începe un schimb de opinie al coordonatorilor cu domnul Krzysztof Stanowski, subsecretar de stat în Polonia, uh, însărcinat probleme de dezvoltare și de asemenea vom avea o audiere mâine în ce privește educația uh, pentru cultură, care va avea loc mâine. Vă invit pe toți să participați activ la această întâlnire. Următoarea întâlnire va avea loc pe 22 septembrie la ora 9, de la ora 9 până la ora 12.30 la Bruxelles. Iar acum vom continua întâlnirea coordonatorilor cu ușile închise. Invit pe toți cei care uh, nu sunt îndreptățiți să participe, deci cu excepția uh, eurodeputaților și asistenților, sau secretariatului Parlamentului European să părăsească sala și să continue eventual conversația afară.